Domnule președinte, Muito boa tarde. São... Bună seara. Declar sesiunea deschisă. Încep cu o comunicare și anume că mâine, 19 iunie, Se va vota în diverse momente, având în vedere numărul de amendamente depuse și numărul de solicitări de voturi uh, pe, separate și pe părți. Informații în legătură cu distribuirea voturilor pe diferite perioade de votare sunt disponibile pe site-ul web al Parlamentului European pe pagina cu informații prioritare. Și aceste informații vor fi publicate pe ordinea de zi actualizată. Dacă nu aveți obiecții, aceste modificări sunt considerate adoptate. Deci mâine vom avea trei sesiuni de vot Trec acum la anunțarea rezultatelor celei de-a doua sesiuni de vot. Rezultatele sunt următoarele. Încep cu Uniunea Bancară. Aliniatul 3 se adoptă. Aliniatul 4, prima parte, se adoptă. Aliniatul 4, a doua parte, se adoptă. Aliniatul 5, prima parte, se adoptă. Aliniatul 5, a doua parte, se adoptă. Aliniatul 5, a treia parte. Se adoptă? Apoi, amendamentul 10, care modifică aliniatul 7, se adoptă. Amendamentul 11, după aliniatul 9, se adoptă. Aliniatul 10, prima parte, se adoptă. Aliniatul 10, a doua parte, se adoptă. Aliniatul 10, a treia parte, se adoptă. Aliniatul 11, prima parte, se adoptă. Aliniatul 11, a doua parte, se adoptă. Aliniatul 13, amendamentul 5, prima parte, se adoptă. Aliniatul 5, partea a doua, se respinge. Amendamentul 2 se respinge. Apoi, aliniatul 14, prima parte, se adoptă. Aliniatul 14, a doua parte, se adoptă. Aliniatul 15, prima parte, se adoptă. Aliniatul 15, a doua parte, se adoptă. Aliniatul 18, prima parte. Se adoptă? Aliniatul 18, a doua parte. Se adoptă? Aliniatul 18, a treia parte. Se adoptă? Aliniatul 18, a patra parte. Se adoptă? Amendamentul 6 se respinge. Aliniatul 30 se respinge. Aliniatul 31, prima parte, se adoptă. Aliniatul 31, a doua parte, se adoptă. Amendamentul 3, care modifică aliniatul 33, se respinge. Amendamentul 7 la aliniatul 36 se respinge de asemenea. Amendamentul 12 la aliniatul 41 se adoptă. Aliniatul 41, prima parte, devine caducă. Aliniatul 41 a doua parte, de asemenea, devine caducă. Aliniatul 44 se adoptă. Amendamentul 8 după aliniatul 49 se respinge. Aliniatul 50 se respinge. Aliniatul 51, prima parte. Se adoptă. A doua parte, aliniatului 51, se adoptă. Și a treia parte, aliniatului 51, se adoptă. Aliniatul 52 se adoptă. Și aliniatul 53 se adoptă. Amendamentul 4 după alineatul 56 se respinge. Amendamentul 9 la considerentul C se adoptă și amendamentul 1 după considerentul H se respinge. Acestea sunt rezultatele în legătură cu votarea amendamentelor la raportul referitor la Uniunea Bancară. Trec acum la rezultatele votării raportului referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2021. Vedeți pe ecran rezultatele. Aveți aici uh, rez detaliate rezultatele fiecărui vot. Voi prezenta uh, oral doar rezultatul final. Amendamentul 24, respins. Amendamentul 7, respins. Amendamentul 8, prima parte, respins. Amendamentul 8, a doua parte, respins. Amendamentul 9, respins. Amendamentul 10, respins. Amendamentul 11, respins. Amendamentul 12, respins. Amendamentul 13 respins. Amendamentul 15 respins. Aliniatul 7 adoptat. Dup amendamentul 16 la aliniatul 8 respins. Prima parte a aliniatului 8 adoptată. A doua parte, de asemenea, aliniatul 9, prima parte, adoptată. Aliniatul 9, a doua parte, adoptată. Aliniatul 11, prima parte, se adoptă. A doua parte, la aliniatul 11, se adoptă. Amendamentul 17 la aliniatul 13 se respinge. Amendamentul 22 la aliniatul 13 se respinge. Aliniatul 13, text inițial, prima parte se adoptă. A doua parte, se adoptă. Amendamentul 1 la liniatul 17 se adoptă. Amendamentul 20, nu, amendamentul 14, mă scuzați, după aliniatul 20 se respinge. Amendamentul 23 se adoptă. Aliniatul 23 se adoptă. Amendamentul 25 se respinge. Aliniatul 26, prima parte, se adoptă. A doua parte liniatului 26 se adoptă. Amendamentul 18 la aliniatul 27 se adoptă. Aliniatul 30, prima parte se adoptă. A doua parte, aliniatului 30, se adoptă. Acum trec la aliniatul 31, amendamentul 2, se respinge. Apoi amendamentul 26, după aliniatul 33, se respinge. Amendamentul 27 se respinge. Amendamentul 19 la aliniatul 38 se adoptă. Apoi amendamentul 28 se respinge. Apoi aliniatul 41, prima parte se adoptă. A doua parte. Se adoptă. Apoi, amendamentul 3D la, aliniatul 45 se respinge. Apoi amendamentul 20 după aliniatul 49 se respinge. Am liniatul 49, text inițial, se adoptă. Amendamentul 21 la aliniatul 51 se respinge. Amendamentul 4 la aliniatul 57 se adoptă. Amendamentul 5, după considerentul A, se respinge. Și amendamentul 6, după considerentul B, se respinge de asemenea. Și acestea au fost rezultatele votării raportului referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2021. Mas antes de começarmos, quero dar a palavra. Trecem acum la al treilea vot, dar mai întâi aș dori să dau cuvântul colegei Holmeier, care dorește să intervină în legătură cu propunerea de rezoluție referitoare la situația uh, în legătură cu uh, redeschiderea procesului în justiție împotriva primului ministru din Cehia în legătură cu utilizarea uh, unor fonduri europene și potențiale conflicte de interese. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi și dragi colegi. Într-adevăr, Uh, vom uh, vota pe marginea acestei rezoluții cu privire la uh, urmărirea premierului din Republica Cehă pe baza potențialului conflict de interese și a deturnării fondurilor. Este vorba de o muncă dusă de mai multe grupuri politice și care se bazează pe rezultatele deplasării cont în Cehia. Acolo am constatat că nu există niciun fel de sistem funcțional pentru evitarea conflictului de interese am constatat că avem de-a face cu o lipsă de transparență sistematică și o suprapunere prea uh, complexă a competențelor, ceea ce uh, nu ne permite să uh, constatăm conflict, lipsa conflictului de interese. Libertatea mass media de asemenea, este problematică și uh, se, execută, se exercită presiune și asupra uh, uh, controlorilor. Și deci, dacă se, se constată conflictul de interese, atunci el trebuie să fie soluționat. Avem aici trei posibilități. În primul rând, să se pună capăt acordării de subvenții sau abținere, care nu are cum decât să, să încurajeze conflictul de interese. Dacă nu e posibil, atunci Uh, trebuie să uh, cerem uh, demisia. Eu vă rog să votați la voturile separate și pe părți pozitiv, pentru a nu dilua solicitările noastre, pentru că subvențiile europene ar trebui să fie folosite pentru întreaga populație și nu să fie în interesul unor oligarhi izolați. Mulțumim! După această intervenție, putem uh, uh, lansa a treia sesiune de votare. Este deschisă acum și va avea loc până la ora 19.45. Procedăm uh, ca de obicei, deci toată lumea cunoaște regulile, aveți timp până la 19.45 ora Bruxellesului să votați rezultatele uh, acestei runde a treia de voturi, acestei sesiuni de votare urmează să fie comunicate la ora 20 și 22 și 15. Uh, suspendăm ședința. Mulțumesc!